alineatul 1. Această solicitare este transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice. În reuniunea din 9 septembrie 2013 v-am anunțat că domnul Gabriele Albertini, ca fost membru al Parlamentului European, a solicitat uh, protecția imunității sale parlamentare. Această solicitare a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice, conform regulamentului de procedură. Com Comisia pentru Afaceri Juridice a, a dezbătut acest subiect pe 14 octombrie 2013, 5 noiembrie 2013 și din nou pe 10 februarie 2014. Prin scrisoarea din 11 februarie 2014, Comisia mi-a informat recomandarea sa, astfel încât um, s-a făcut recomandarea să nu se redeschidă procedura de um, apărarea imunității domnului Albertini, având în vedere că nu există nevoia de a reconsidera decizia din 21 mai. În momentul respectiv, Parlamentul a decis să nu um, protejeze imunitatea parlamentară a domnului Albertini. Dacă nu există obiecții, îi vom transmite.